Bine, allora iniziamo il nostro, i nostri lavori. Bună ziua, stimați colegi. Haideți să începem. Pentru că va veni să ne viziteze și un comisar, așadar trebuie să respectăm orarul. Avem și o reuniune a coordonatorilor. Așadar, haideți să începem reuniunea noastră. Avem interpretare în toate limbile oficiale, cu excepția lituanienei. Spune doamna președinte, însă Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, o considerăm adoptată și trecem mai departe. Ajungem așadar la punctele 3 și 4, prima noastră dezbatere. În legătură cu supravegherea financiară a piețelor financiare. Îi dau cuvântul domnului Kramer pentru a începe. Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am avut deja uh, onoarea de a uh, redacta avizul ITRE uh, pentru acest document care pe fond era discutat de Econ. Vreau să vă explic ce am făcut și de ce am făcut ceea ce am făcut. Cred că prin regulamentele MIFID și MIFIR creăm uh, instrumente foarte importante și chiar necesare pentru reducerea riscurilor pe, uh, piața, uh, pe piețele financiare. Mă gândesc inclusiv la riscuri sistemice care um, apar împreună cu lansarea unor noi produse pe piețele financiare din punct de vedere al Comisiei ITRE, uh, consider însă că trebuie să accentuăm anumite uh, aspecte care nu sunt suficient uh, scoase în evidență în propunerea Comisiei. În esență e vorba de trei lucruri. Odată de, este vorba de derogări, adică vrem să fie foarte clar cine anume și în ce condiții poate fi scos din uh, uh domeniul de aplicare, deci cine poate beneficia de derogări. Um, de exemplu, uh, uh, mai este și problema a uh, instituțiilor nefinanciare care uh, operează cu piețe, cu produse la termen și ne interesează și acele entități care n-ar trebui să cadă sub uh, incidența acestor uh, noi reglementări. Este vorba, vorba în speță de uh, entități care au ca și obiecte activitate principal alte activități decât Uh, cele de încheierea unor tranzacții financiare, dar care își asigură uh, uh, certitudinea juridică, certitudinea financiară, situația de pe piață, poziția de pe piață prin, prin achiziționarea și tranzacționarea unor produse derivate de tip OTC. Deci este Uh, vorba de activități care uh, sunt în principiu uh, industriale, dar în achiziția de materii prime pentru asigurarea, pentru a avea garanții valutare, se încheie niște tranzacții de tipul derivatelor OTC. Și în industria transporturilor aeriene se realizează astfel de tranzacții pentru compensarea unor potențiale uh, sau preîntâmpinarea unor potențiale uh, uh, turbulențe pe uh, piețele valutare. De aceea, pe pagina 8, am solicitat ca activitățile um, entităților non-financiare care desfășoară în anumite condiții tranzacții cu derivate OTC să fie exceptate din domeniul de aplicare în special în ce privește OTC-urile, avem o nevoie de clarificare și de aceea am insistat uh, și în raportul meu asupra acestei teme. Apoi trebuie să distingem între bănci și alte activități uh, și entități care uh, desfășoară ca activitate de bază alte tipuri de activități. Deci, băncile care sunt eminamente instituții financiare trebuie să aibă altă supraveghere ca și aut- entitățile care nu desfășoară în principal activități financiar-bancare. managementul uh, limitării diferitelor poziții în cazul uh, uh, entităților de tip industrial este oarecum contraproductiv și nici de cum nu vine să gestioneze riscurile. Toată lumea spune că vrea decentralizare, că dorește mai multă competiție, dar aici cred că trebuie să fim foarte atenți că în domeniul energiei, de exemplu, Eh, cu cât mai mică este întreprindere, cu atât mai mare este probabilitatea că aceste um, tranzacții asiguratorii nu mai sunt făcute în, inter în interiorul acestei entități, ci sunt, uh, că acestea sunt delocalizate, sunt delegate. Tocmai de aceea consider că acest că managementul pozițiilor trebuie să fie regula și să rămână regula spre deosebire de acest position limits management, managementul limitărilor de poziții. În același timp, tranzacțiile la termen care sunt desfășurate fizic, concret, unde un bun, o materie primă sau o valută este cumpărată sau vândută la termen, trebuie să ne asigurăm în cazul acestei tranzacții că tranzacția într-adevăr este Uh, executată. Și în acest caz, cred că tranzacția trebuie să fie exceptată de la uh, uh, regulamentul MIFID. Și în nota explicativă am arătat și consider că acei furnizori care sunt activi pe piața internă energetică nu sunt, de fapt, entități din sectorul financiar. Eh, chiar dacă ele desfășoară în, eh, ca activități accesorii eh, tranzacții, anumite tipuri de tranzacții financiare. Deci este o problemă de competiție aici care trebuie să o respectăm și trebuie să o admitem. Spre deosebire, evident, de bănci, unde situația este foarte clară, unde tranzacțiile financiare reprezintă activitatea principală, obiectul principal de activitate. Um de, a, de altfel, uh, cel mai mare eșec uh, și uh, financiar din Statele Unite a fost tot datorat unei probleme de reglementare, respectiv de dereglementare a sectorului energetic. Compania Enron a dat faliment deoarece a intrat în tranzacții financiare uh, uh, speculative. Ei bine, noi nu ne aflăm în această situație, însă pentru a pentru a avea, a păstra uh, economia de piață uh, în limite sănătoase, am arătat că nu cred că trebuie să admitem aici crearea unor uh, daune colaterale uh, pe piețele financiare uh, și Uh, nu trebuie să se ajungă la situația în care uh, uh, aplicarea excesivă să îngreuneze alte, activitatea în alte sectoare. Sigur că mai încape loc de un comis, compromis sau altul, însă noi nu vorbim aici de un raport, ci de un aviz din partea ITRE. Și în ce privește MIFIR, un alt regulament, până acum am considerat că nu este neapărat uh, necesar să depunem amendamente, uh, dar cred că merită să mai reflectăm într-o altă uh, dezbatere asupra acestui proiect, poate săptămâna viitoare. Cam atât, aștept sugestii din partea colegilor. Al Calvin. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc foarte mult domnului Kramer pentru raportul său și pentru remarcile făcute ca raportor din umbră pentru grupul meu. Aș dori să fac câteva comentarii. În primul rând, sunt de acord că punctul de vedere al Comisiei noastre pentru energie ar trebui să privească în special companiile cu caracter nefinanciar. Pentru că aceste subiecte, alte subiecte pot fi discutate la Comisia Econ. Însă aș reveni la munca noastră pe directiva privitoare la produsele derivate extrabursiere, în special pentru produsele energetice, unde am discutat deja problemele curente sunt de acord că poate pentru companiile non-financiare uh, trebuie să găsim un instrument uh, că acestea folosesc instrumente care nu implică riscuri sistemice. Asta când vorbim despre companiile cu caracter nefinanciar. Însă, în același timp, dacă vorbim despre instrumentele financiare utilizate, trebuie să ținem cont că acestea au două tăișuri. Avem companii care utilizează uh, instrumente financiare, însă și există și contrapartida, uh, partea de cumpărare sau vânzare a instrumentelor financiare. Așadar, s-ar putea acumula instrumente de acest gen și inerent se acumulează riscul, nu din punct de vedere al uh, companiei cu caracter nefinanciar, ci din punct de vedere al contrapartidei. Așadar, trebuie să fie foarte clar atunci când includem sau excludem anumite categorii sau facem excepții. Apare de asemenea ideea că de vreme ce cu uh, regulamentul REMIT am acoperit uh, piețele energetice, atunci când vorbim despre mifir și MIFIR, acestea sunt mult mai orizontale. Uh, trebuie să examinăm mai cu grijă ce se acoperă, dacă ar trebui să uh, remenționăm anumite lucruri. Eu aș propune să examinăm MIFID și MIFIR ca regulamente orizontale și când acestea ar trebui să fie compatibile cu ceea ce am adoptat uh, recent uh, în Parlament și anume REMIT în legătură cu pozițiile companiilor, pozi- pozițiile trebuie să existe, însă trebuie să fie mult mai ușor ca companiile cu caracter nefinanciar să le folosească. Acest tip de instrumente financiare ar putea face parte din uh, operațiunile normale, curente, însă să căutăm un context care să nu permită acumularea de riscuri cu acest tip de tranzacții, atât din punct de vedere al companiei nefinanciare, cât și din punct de vedere al contrapartidei. Uh, voi lucra cu domnul Kramer pe acest text și sper că vom ajunge la un acord de compromis. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Roil. Ähm, Vreau să mulțumesc raportorului pentru raportul prezentat, care sub, raport, uh, sub raportul conținutul său mi se pare corect. Uh, argumentele principale și decisive uh, sunt că n-ar trebui să ne concentrăm pe toate aspectele cuprinse în proiectul de directivă, ci asupra acelor aspecte care pe noi ne vizează direct, de exemplu sectorul energetic. Eh, eu consider că eh, tranzacțiile comerciale în domeniul energetic nu sunt eh, relevante în plan sistematic și în al doilea rând trebuie să nu uităm că în spatele acestei energii tranzacționate întotdeauna se află un produs fizic, curentul electric. De altfel, acest demers nu are are ca scop uh, să minimizeze riscurile pe piață și de aceea uh, consider că uh, la MIFID 2, definiția, din păcate foarte vagă, trebuie reconsiderată. Mă gândesc că, că în special, furnizorii mai mărunți, cum ar fi și uzinele orășenești, ar putea suferi foarte mult dacă acestea ar cădea sub incidența regulamentului. Sunt de acord și cu domnul Kramer că inclusiv uh, în ce privește uh, tranzacționarea produselor derivate, am uh, etalat deja punctul nostru de vedere. Pe scurt, așadar, nu pot decât să susțin cele spuse de colegul Kramer și sunt într totul de acord cu acestea. De parole. Mulțumesc, domnul Butikofer. Și domnul Roy... A... Foarte pe scurt, în ce privește clasificarea certificatelor CO2 ca instrument de finanțare, aici aș ă, dori o lămurire și anume vreau să știu ă, cum se argumentează în acest caz, pentru că eu personal nu reușesc să înțeleg situația. Mulțumesc. Cofer. Domnul Putikofer. Frau Vorsitzende. Mulțumesc, ă, doamnă președinte. Mai întâi aș vrea să mulțumesc și eu domnului Kramer pentru activitatea pe care a desfășurat-o și pentru documentul pe care îl prezintă. În ce privește abordarea de bază, suntem cu toții de acord, cred, că miza este, de fapt, să protejăm economia reală uh, în fața uh, speculațiilor excesive de pe piețele financiare. Eu spun explicit uh, speculații excesive pentru că am putea să dezbatem și în plan filozofic uh, dacă hedgingul este sau nu este uh, o speculație excesivă. Da? Uh, Acum, chiar dacă ar fi să numim hedging-ul o, uh, o activitate speculativă, ea este una care totuși uh, servește scopurilor uh, și obiectivelor economiei reale. Dar haideți să nu intrăm în aceste dezbateri filozofice legate de rolul și participarea piețelor financiare, evident că piețele financiare au voie să joace un rol, dar nu trebuie să joace un rol destructiv și de aceea uh, trebuie ca economia reală să fie ferită de speculații excesive, cred. În ce privește uh, uh, definițiile și, și limitările de la caz la caz, poate încă nu suntem de acord dumneavoastră, domnule Kramer, ați spus că ar trebui exceptate de la domeniul de aplicare acele entități care, ca obiect uh, de activitate principal, uh, desfășoară altă activitate decât cea speculativă, deci care, des, care desfășoară activități speculativă doar 49%, aș putea să replic eu. Uh, acum, asta mi se pare un fel de ușiță din dos prin care ar putea fi eludată. Uh, Uh, reglementarea uh, care își propune de fapt altceva. Uh, astfel de portițe ar trebui închise, după părerea mea. Aș mai arăta că în cadrul legislației Dodd-Frank s-a încercat, și aș zice chiar cu succes, definirea Uh, termenului de uh, speculație uh, excesivă și definirea chiar în textul legii. Eu cred că n-ar fi rău dacă am încerca un demers similar și în, acest, în această directivă, pentru că atunci am avea o definiție mai exactă a acestor speculații excesive, exagerate. Mai am și alte puncte de vedere pe care însă nu le voi prezenta aici în extenso, ar cre- cred însă că ar fi bine dacă am putea să ne mai întâlnim încă o dată să dezbatem punct cu punct uh, uh, propunerile uh, făcute, să vedem unde sunt propunerile făcute uh, utile și unde nu. În ce privește position limits, uh, limitele uh, pozițiilor indicate, consider că este corect ce ați spus, domnule raportor, adică aceste limitări nu pot fi uh, folosite pentru, uh, pentru împiedicarea hedging-ului uh, în, pe piețele financiare. Deci aici suntem de, această, de aceeași părere, dar atunci activitatea acestor uh, tranzacții care uh, le cunoaștem generic sub uh, numele de hedging trebuie uh, definită foarte bine tocmai pentru a nu permite eludarea pe ușa din dosa uh, prevederilor uh, directivei. Mă bucur să avem uh, și pe viitor o cooperare cât se poate de detaliată. Vă mulțumesc. Colega Langen. Mulțumesc, domnule Langen. Ja, vielen Dank. Wir äh, fangen ja an. Mulțumesc, doamnă președinte. De fapt, uh, acum doar începem o dezbatere, dar haideți să rămânem obiectivi. Comisia a șters derogarea specială pentru comercianții de materii prime, care acum sunt considerați sau asimilați a actorilor de pe piețele financiare. Conform uzanțelor internaționale, știm că Eh, și din statisticile internaționale știm că doar o mică parte din derivatele OTC sunt legate de materii, prin, eh, materii prime. Eh, deci din 708 trilioane de dolari americani, doar 3,8 milioane de dolari erau legate de materiile prime. Deci, cred că Uh, trebuie să limităm speculațiile și la materii prime și la materii prime agricole, dar um, trebuie să recunoaștem faptul că o populație în creștere are nevoie de resurse mai multe și de aceea nu trebuie să pierdem simțul realității. Uh, în esență, consider că este corect ce ne propune colegul Kramer, adică să renunțăm la Uh, aceste așa numite position limits, uh, cred că este de altfel uh, în conform și cu ce am spus și am adoptat mai devreme, anume că o obligație de notificare nu trebuie impusă decât atunci când acele tranzacții sunt desfășurate pe o perioadă de mai mult de 30 de zile. Eu cred că compromisul pe care noi l-am uh, găsit și l-am negociat ar trebui să constituie și baza uh, uh, de lucru pentru, pentru entitățile, întreprinderile care sunt atinse de această propunere. Eu cred că și pe marginea regulamentului care încă nu ne-a fost propus, putem să mai facem și unele observații. Deci, uh, susținere largă, dar încă nu putem avea o evaluare completă uh, câtă vreme nu discutăm și regulamentul și discutăm doar directiva. Are per cui se nessuno... Nu s-a mai înscris nimeni pentru a lua cuvântul. Mai dorește cineva să intervină? Nu, atunci dau cuvântul comisiei. Yes. So, uh, good, uh, good afternoon. I'm from Bună ziua, sunt de la Direcția Generală Markt, lucrez pe propunerile MIFID și MIFIR. Pot să spun că Comisia gândește în același fel ca și Parlamentul, vrea să găsească un echilibru pentru acoperirea tuturor actorilor de pe piața financiară, însă în același timp lăsând excepții pentru economia reală și pentru companiile comerciale care folosesc piețele financiare ca instrumente de hedging. Acesta era obiectivul în momentul în care am redactat uh, lista de excepții. Câteva comentarii legate de câteva puncte uh, privitoare la limitele pozițiilor. Nu vrem să facem mai dificil ca companiile comerciale să își acopere riscurile. De aceea există excepții pentru com- companii comerciale. Și da, cred că gândim în aceleași linii mari pe majoritatea subiectelor. Mulțumesc. Din nou are cuvântul domnul Kramer pentru a încheia această dezbatere. A, ah, și s-a mai pus o întrebare în legătură cu problema legată de dioxidul de car- emisiile de dioxid de carbon. Puteți spune, spune ceva în acest sens? Eu reprezint Comisia, Direcția Generală Climat. Noi am dorit să subliniem că clasificarea emisiilor, uh, cotelor, piața cotelor de emisii ca și instrumente de piață este făcută doar uh, din punct de vedere al supravegherii pieții pentru a aplica regulile stricte ale pieței uh, în legătură cu tranzacțiile spot în același fel uh, în ceea ce privește tranzacțiile cu emisii care sunt clasificate ca atare în directiva MIFID actuală. Trebuie să supraveghem și, aceste, uh, și această parte a pieței care a fost identificată după o analiză largă și cu o susținere uh, profundă din partea părților interesate. Din nou subliniez că aici vorbim doar de perspectiva supravegherii de piață. Te prego, colega Kramer. Mulțumesc, domnule Kramer. Den Eindruck, dass wir... Mulțumesc, doamnă președinte. Am, impresie, am impresia că în, în principiu mărșolim cu toți în aceeași direcție. Am uh, notat și am înțeles observațiile uh, colegilor și cred că timpul care ne rămâne la dispoziție ne permite să um, ajustăm uh, textul astfel încât să întrunească niște majorități confortabile. În același timp, ca politicieni, nu trebuie să ne supraapreciem rolul. Nici uh, autoritățile de reglementare nu ar trebui să facă acest lucru. Știm că cuvântul reglementare este extrem de. Uh, că cuvântul speculație este cu o conotație extrem de negativă. Uh, și speculație excesivă din activitatea mea de bancher de 14 ani este un termen care se definește foarte, foarte greu. Deci, uh, aici vorbim despre uh, uh, întreprinderi care uh, din, cu banii proprii intră uh, pe piețele financiare și asumă anumite riscuri. Nu trebuie să considerăm că noi trebuie să ținem de mânuță aceste întreprinderi ca să nu cumva să facă o greșeală. Deci, trebuie să ne întrebăm dacă, într-adevăr, ceea ce facem este o reducere a riscurilor sau și, și mai trebuie să ne întrebăm dacă eforturile pe care le întreprindem sunt uh, proporționale cu uh, problema pe care dorem să o um, preîntâmpinăm. Tocmai de aceea mi se pare destul de riscant să aplicăm instrumente de piață financiară uh, economiei reale. În ce privește uh, intervenția domnului Butikofer, um, um, Comisia a propus uh, la derogări să, uh, să fie exceptate acele entități care desfășoară tranzacții financiare ca activități excepționale. Dacă niște întreprinderi Uh, înființează societăți de pooling pentru a uh, desfășura anumite tranzacții financiare în, um, în cadrul unor societăți uh, subsidiare, um, atunci această activitate, și este o situație tipică pentru Germania, se desfășoară pentru că o companie singură, de una singură ar fi prea mică pentru a desfășura o astfel de tranzacție. Dar, dar um, sigur că trebuie să ne asigurăm ca o bancă să nu poată înființa astfel de societăți uh, subsidiare, uh, pentru că atunci, într-adevăr, am avea o, o eludare a legii. Eu nu cred că există riscuri și cred că definiția noastră a fost suficient de clară, dar uh, uh sunt dispus să discut cu colegii despre această temă. Uh, în rest, cred că în următoarele zile ne vom mai întâlni și vom uh, voi, voi încerca să integrez toate uh, sugestiile primite. În ce privește clasificarea certificatelor de emisie de CO2, um, situația niciodată nu a fost uh, suficient de clară. Aici este vorba de o piață care nu este o piață adevărată, ci este o piață politică uh, înființată, instituită. Deci este eu nu înțeleg de ce invităm, de fapt, pentru că asta facem, speculanții să intre pe această piață pe care noi am eh, creat-o oarecum în mod artificial. Uh, de fapt, ar trebui să fie uh, acceptați pe piața acestor tranzacții cu certificate de emisie doar deținătorii de drept a acestor certificate. Mă rog, dar asta este un alt seminar și face obiectul alte discuții. Mulțumesc. Grazie, allora abbiamo terminato il dibattito su punto. Mulțumesc, am încheiat dezbaterea pe punctele 3 și 4. Permettez-moi Doamna președintă, câteva observații foarte pe scurt. În primul rând, mă scuz față de domnul raportor Kramer și față de alți colegi, pentru că am ajuns prea târziu. Și deci nu am auzit toate argumentele care au fost prezentate aici, dar sunt un pic uimit. Uimit de ce ne spune comisia, care spune că este pe aceeași lungime de undă cu colegii pe care n-am apucat să-i ascult. În orice caz, e vorba de unde verde în ceea ce privește neacceptarea acelor întreprinderi nefinanciare. Acceptarea, mă scuzați. Eu sunt raportor uh, la Comisia IMCO pe aceleași dosare. Deci și la IMCO vreau să vă spun că am avut o dezbatere sau avem o dezbatere care merge în cu totul altă direcție cred că trebuie să avem cât mai puține excepții posibil. Toate aceste lucruri ni s-au prezentat de către comisie pentru a face ordine uh, într-un domeniu în care lucrurile se mișcă greu. Însă de la uh, întâlnirea G20 de la Pittsburgh am văzut bine că se încearcă impunerea unor reguli pentru niște sectoare care până acum încă n-au făcut obiectul unei supravegheri și reglementări financiare adecvate. Vreau să vă spun că întreprinderile sau societățile financiare care nu fac această speculație decât uh, pe aici, pe acolo, uh, nu sunt, se spune că nu uh, ar fi uh, cele care aduc risc sistemic. Eu nu sunt de acord. Pentru că dacă vă uitați la ce se întâmplă, tot, tocmai aceste între, întreprinderi, uh, aceste fonduri speculative și aceste tipuri de structuri ne-au adus în situația în care suntem. Deci trebuie să facem o, o alegere. Nu trebuie să cădem într-o capcana, în capcana sutelor de lobbyiști care au luat cu asalt Parlamentul și care vor să impună excepții peste tot. Unele dintre acestea apar la prima vedere legitime, însă să nu uităm că ne găsim aici într-un sector al unor piețe extrem de speculative. Și aici trebuie să avem reguli, mult mai multă transparență și mai ales trebuie să facem în așa fel încât ca să existe cât mai puține tranzacții extrabursiere over the counter și în orice caz să se facă pe piețe reglementate. Și din acest punct de vedere, eu văd lucrurile sau prin această optică și aș invita colegii să se gândească bine înainte de a aproba astfel de excepții. Vă mulțumesc! a aprire ancora il debacle eh, che era già finito, già concluso. Da, credeam că am terminat dezbaterea, așa credeam eu, în sfârșit. Ich, deci, uh, um... Domnul Kramer, îmi pare și mie rău că ați întârziat puțin la această dezbatere, pentru că foarte multe din argumentele Uh, la care, uh, de care ați făcut amintire au fost uh, contracarate de mine și trebuie să mă opun celor spuse dumneavoastră. Vorbim despre derivate extrabursiere, over the counter. Este vorba aici de contracte bilaterale și statisticele arată foarte clar că majoritatea covârșitare a acestor tranzacții nu are ca scop speculații financiare, ci are în spate furnizări, livrări fizic concrete. Și aici uh, nu uh, servim uh, interesele nici a furnizorilor de energie, nici a furnizorilor de materie primă, dacă le impunem niște limitări care până acum au fost depășite, niște limitări care până acum au fost contracarate prin măsuri anti-risc de genul tranzacțiilor over the counter, deci transparente. Deci eu cred că prin această reglementare a pieței financiare creăm niște daune colaterale și prin asta îngreunăm în mod inutil activitatea din domeniul economiei reale. Deci important este să vedem și uh, cum funcționează lucrurile în practică și eu cred că știu despre uh, ce vorbesc. Deci uh, teoria sună bine, dar trebuie să fie foarte clar cum funcționează lucrurile în practică. Nu pot să fiu de acord cu noastră, a răspuns intervenentul. timpul de proseguire dibattito. Mulțumesc, nu putem să mai continuăm dezbaterea pentru că am depășit timpul. Prezentarea amendamentelor pe 3 mai, data limită și o să mai fie și alte ședințe. Acum, pe ordinea de zi, următorul punct sau următoarele puncte 5, 6 și 7. Încercăm deci să le dezbatem în bloc. Doamna Toia este raportor. E vorba de dispoziții comune privind fondurile europene, coeziune și dezvoltare regională. Doamna Toia, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Deci, dacă sunteți de acord și dacă doamna președinte este de acord, o să vorbesc, deci, despre aceste trei puncte împreună, în bloc, deși eu să mă refer la fiecare în parte, totuși, în orice caz, dezbaterea va fi comună. S-au prezentat deja pro- proiecte de aviz, dar și o serie de amendamente care au fost deja depuse la fiecare din acest text. Câteva observații general. Vorbim despre un cadru de referință la care ne referim aici, e vorba deci de fondurile structurale și aici vorbim despre fondurile structurale, apoi fondurile și programele plurianuale care definesc bugetul și programele până în 2020 din 2014 și vorbim și despre toată politica de coeziune, deci tot pachetul respectiv care cumva uh, este cumva centrul acestei dezbatere. Să nu uităm de zecile de miliarde care apar în propunerea Comisiei în legătură cu politica de coeziune, aproximativ 36-37% din bugetul UE. Și odată cu acest buget, pe lângă PAC, avem deci un buget, al doilea buget, să zicem, ca amploare al Uniunii Europene, din punctul de vedere al politicilor finanțate nu este vorba numai de bună seamă de cifre și de aspecte cantitative, dar m-aș referi deci și la alte amănunte, obiective și lucruri care ne vizează pe noi Comisia ITRE. În primul rând, lucruri care ne vizează direct. Deci politica de coeziune și nu numai, pentru că politica de coeziune se leagă uh, Uh, mai amplu de politica teritorială, de redistribuirea oportună a resurselor și așa mai departe. Deci avem această abordare, pe de altă parte, nu trebuie să uităm nici necesara coerență a acestor politici. Și până la urmă, obiectivul final, central, creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Deci aceasta ar fi până la urmă ideea. Politica de coeziune este un vector al creșterii economice. Toată lumea știe că astăzi aceste lucruri sunt absolut esențiale. Creșterea economică este un obiectiv esențial și crearea de locuri de muncă tot așa. Deci, toate politicile europene vizează exact aceleași obiective. Este important ca comisia noastră să încerce, să încerce să examineze cu multă atenție lucrurile, să depună amendamente atât cât se poate pe această politică de coeziune pentru a nu pierde din vedere nicio clipă obiectivele finale despre care am, despre care am vorbit. În acest sens, comisia a pus uh, pe picioare un pachet legislativ dar avem apoi și reglementări sectoriale care reglementează diferitele fonduri care până la urmă constituie fondul de coeziune sau politica de coeziune. Însă acele prevederi generale, regulamentul general, aduce niște probleme pentru că a fost considerat un fel de regulament care dorea uh, măsuri unitare, omogene pentru toate fondurile, pentru FEDER, pentru FSE, pentru fondul de coeziune, pentru FEDER, pentru PAC, pentru afacerile maritime, maritime și pescuit, cooperare teritorială, etc. Deci toate aceste fonduri, până la urmă, au fiecare un regulament specific care va fi adoptat uh, într-o procedură de codecizie legislativă ordinară. Însă cadrul, da, acele common provisions, cadrul de referință, aici este vorba de un regulament care din start aduce probleme, probleme, să zicem, instituționale și procedurale, pentru că nu știm cum va fi pus în uh, aplicare acte delegate sau nu, așa cum o cere Parlamentul. Uh, Parlamentul European, președintele sale, președintele regii, cere, deci, ca acest regulament general și cadrul strategic comun să fie uh, adoptate prin o uh, măsură de, printr-o procedură de codecizie și nu altfel. Noi uh, aici, Comisia Regii, regii și apoi uh, Uh, președinții, la rândul lor, vom decide aceste lucruri. Însă, în cursul acestei analize, va trebui să ținem cont de toate aceste lucruri, deoarece hotărârile și deciziile care apar în uh, cadrul general și strategii comun sunt foarte importante și nu văd cum am putea să nu intervenim și noi aici. Și apoi să nu uităm și împărțirea competențelor, a prerogativelor. Ceea ce apare în stradul strategic comun, în regulamentul respectiv, are un impact foarte mare asupra obiectivelor strategice ale proprii noastre comisii. Deci trebuie cumva să avem ceva de spus, poate prin intermediul Comisiei Regii, eventual. În orice caz, să nu ne pierdem din vedere această prerogativă legislativă. Chiar dacă sunt lucruri mai generale, ne vizează totuși direct. Deci, subiectul este foarte important deoarece pe de o parte e vorba de o orientare pe care a ales-o comisia și pe care de fapt noi o împărtășim. Voința aceea de a crea un cadru comun de referință. Reguli, norme comune pentru toate fondurile și asta pentru a întări politica de coeziune, pentru a nu ne eh, disipa și pentru deci a accentua sinergia, obținând astfel roade, rezultate optime ale acestei politici de coeziune. Și această nouă, nouă programare este marcată de dorința de a simplifica, pe de altă parte, de a concentra prioritățile și obiectivele. Orientările comisiei care încă însă nu au fost toate acceptate, pentru că această concentrare a priorităților, de exemplu, exemplu va permite de a degaja resurse adaptate obiectivelor scontate. Și apoi, uh, un alt punct critic sau delicat este condiționalitatea. Până la urmă, este vorba de un cadru comun de funcționare și care vizează armonizarea tuturor, măsurilor de executare și control și de punere în aplicare. Până la urmă, toate acestea ar trebui să permită omogenizarea și o mai mare coerență a tuturor programelor. O altă noutate este sau sunt contractele de parteneriat și sunt chiar un lucru extrem de important care va fi principalul instrument pus în aplicare în ce privește colaborarea, cooperarea între nivelul național și cele regionale și teritoriale, ne uitând uh, egalitatea de gen, guvernanța multinivel, etc. O serie de lucruri pozitive pe care le găsim și în alte strategii și, în orice caz, dacă nu am avea codecizie aici, asta uh, ne-ar uh, slăbi poziția noastră. Iată deci ce vă spuneam despre regulamentul general și mai spun deci că acesta dorește să întărească cât mai mult obiectivele scontate. Atât regulamentul general cât și regulamentele specifice vor aduce o serie de modificări uh, la nivelul numărului de obiective și până la urmă e vorba de numai 11 obiective care vor fi reținute și un, un anumit articol din regulament spune că în aceste 11, 6 sau 7 numai vizează ITRE, cercetare, dezvoltare, tehnologii, competitivitate a IMM-urilor, tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon între altele. Și deci, în acest sens, vă dați seama că aceste obiective, mă refer la cele din strategia 2020, se potrivesc perfect cu obiectivele menționate în regulamentul comun. Apoi, revin iarăși la acea condiționalitate, dezbaterea continuă, pentru că nu avem încă un consens aici, iar Comisia prevede niște reguli de condiționalitate ex ante, adică care trebuie să fie respectate înainte de e, prezentarea proiectelor și acordarea de fonduri, dar și condiționalitate ex post. Deci, e, um, banii să fie trimiși numai dacă s-au realizat anumite obiective. Deci, în acești bani pentru proiecte uh, o parte sunt blocați câte vreme anumite condiții nu sunt îndeplinite. Aici Parlamentul a fost extrem de critic și mai cu seamă comisiile responsabile pe fond. Pentru noi aceste condiții ex post foarte rigide nu sunt bune pentru că îi uh, pedepsesc pe cei care până la urmă nu sunt ei vinovați eventual de anumite probleme cu proiectele. Cu siguranță vinovații trebuie căutați în altă parte. În orice caz, aș dori să mai reamintesc un lucru, sau mai multe lucruri, lucruri care ne vizează direct în regulament. În primul rând, identificarea celor 11 obiective sau priorități. Eventual aici am putea să dezbatem această listă, o putem modifica, o putem îmbogăți, în orice caz. Dezbaterea continuă și un lucru nu s-a clarificat, și anume legătura între politica de coeziune și așa cum este reflectată în regulamentul general, care vizează, încă o dată vă spun, toate fondurile și, pe de altă parte, lucruri care pe noi ne interesează îndeaproape, ca și Comisie ITRE adică, de exemplu, cercetarea, inovarea. Și în acest sens uh, ne punem întrebarea în ce măsură aceste finanțări se potrivesc cu obiectivele vizate de alte programe, ori, uh, um, uh, cum ar fi Orizont 2020, CEF, COSME, Connecting Europe Facility, printre altele. Eu tocmai am adus niște amendamente în acest sens și Aș dori să aflu și părerea dumneavoastră aici, în această comisie, dar și părerea Comisiei Europene și știm bine că uh, comisarii de resort pregătesc un document care ne vor ajuta să înțelegem, ne vor ajuta să înțelegem mai bine care sunt sinergiile, legăturile, punțile între diferitele programe și în ce măsură creșterea și ocuparea pot să fie legate de aceste obiective de inovare cercetare, de uh, întărirea potențialului întreprinderilor în materie de inovare, etc. Foarte bine, însă trebuie să vedem în ce măsură poate să aibă loc această sinergie fără a risipi resurse prețioase, fără a face suprapuneri și a lucra în mod, pentru a lucra în mod transparent și eficient. Iată, programele Orizon 2020, COSME, programe și fonduri structurale, în ce măsură ele se îmbină. Ă, de asemenea, am putea să avem o poziție, poate nu prin amendament, dar prin altă formulă, ă, în ceea ce privește modul de adoptare al acestui pachet, pentru că nu dorim acte delegate, ci o procedură legislativă ordinară. Există prea multe lucruri aici care trebuie să fie decise. E vorba de măsuri cheie care uh, sunt derivate din acest regulament uh, general. E vorba de parteneriate, de proceduri specifice și toate astea au o legătură directă cu munca noastră de legislator. Deci nu putem să acceptăm să urmăm orbește o altă cale. Și apoi mai este un argument, e vorba de, uh, și de o măsură mai rapidă care putea să vizeze Fondul de Dezvoltare Regională, FEDER, care de fapt conține lucruri care apar și în regulamentul general. Asta arată că regulamentul nostru este extrem de, de general și de generos și vedem pe de altă parte că tot ce vizează dezvoltarea regională apare deci aici. Așadar, trebuie să vedem cum aceste 11 obiective generale se transformă în 5 Uh, inovare, IMM-uri, schimbări climatice, telecom, energie, transport, dezvoltare economică uh, urbană, durabilă, etc. Deci e vorba de o concentrare și mai mare. Și atrag atenția colegilor pentru că, până la urmă, e vorba de o concentrare care ne permite să țintim mai bine zonele de intervenție. Uh, care pe noi interesează în mod direct, pe de altă parte, au avut loc și, sau, sau uh, exprimat și păreri divergente în alte comisii, în alte foruri, în care și s-a spus atunci că această concentrare în care amestecăm uh, ticurile și așa mai departe și telecomurile uh, și alte domenii, toate aceste lucruri nu sunt făcute așa cum trebuie. Eh, che hanno l'indice più alto per le regioni. Regiunile cel mai puțin favorizate, așadar, 80% din aceste fonduri ar trebui să fie alocate eh, cercetării în domeniul eficienței energetice și cel puțin 20% pentru energie regenerabilă. Cu aceste procente, 50% ar trebui să meargă spre regiunile mai puțin favorizate și 20% pentru energia regenerabilă. Dar dacă nu avem un echilibru corespunzător între regiuni și dacă autoritățile locale nu vor fi suficient de autonome pentru a-și stabili propriile limite, atunci acest echilibru între concentrare și implicarea autorităților locale va concentra mai mult obiectivele. Este nevoie așadar de mai multă flexibilitate. Trebuie să economisim uh, mai mult prin flexibilitate mai mare pentru regiuni atunci când ele uh, pot să decidă politicile Uh, locale, fără un procentaj obligatoriu, relațiile cu IMM-urile, care reprezintă o prioritate, însă, în special, trebuie preferate. Deci, uh, să implicăm 90% IMM-uri și poate o companie mare 10, în proporție de 10% Am depus câteva amendamente în acest sens. Este important să lucrăm în cadrul acestei liste limitate de obiecte pentru a avea o flexibilitate mai mare și din partea comisiei noastre. Un alt amendament pe care l-am depus la regulamentul despre care vorbim ține de un sistem de excelență pentru a ne asigura că proiectele venind din partea regiunilor ca parte a dezvoltării regionale, uh, proiectele care sunt foarte bune uh, și trec de baremul comisiei, însă uneori nu sunt finanțate, Poate aceste proiecte ar putea fi recuperate de către autoritățile regionale, în special în uh, domeniul cercetării și inovării, proiecte care au fost aprobate, dar nu finanțate, poate pot fi continuate, dat fiind că au fost deja aprobate de către comisie, au deja marca de excelență a comisiei. Un alt proiect îl reprezintă inovația din domeniul contractelor de achiziții publice. Un aspect foarte important al regulamentului și al treilea regulament se referă la fondurile de coeziune. Noi suntem mai puțin implicați aici la fondurile de coeziune dintr-o serie de motive pentru care pe care le-am menționat atunci când am vorbit despre celelalte rapoarte. Problema principală aici este că fondul de coeziune include o serie de teme unde diferă foarte mult investițiile. Investiții care duc la creșterea eficienței energetice în sectorul public. În viitor, când vom purta o dezbatere mai extinsă, trebuie să examinăm sectorul imobiliar pentru a vedea ce prevederi putem introduce la fondul de coeziune pentru a îmbunătăți uh, eficiența energetică a imobilelor. Aceasta ar trebui să fie o prioritate pentru 2020. Există așadar mai multe puncte pe eficiență energetică uh, care sunt foarte importante. Am mai discutat despre aceste teme în la comisia noastră deja se fac multe investiții pentru a îmbunătăți lucrurile în sectorul imobiliar și va mai fi nevoie și de investiții suplimentare pentru a ajunge la standardele în vigoare și aceste investiții vor veni de la fondul de coeziune dacă vor fi supuse cofinanțării. Așadar, acestea sunt cele trei regulamente, cel general, care impune standarde sectorului, după aceea uh, dezvoltarea regională și, în final, cel care se referă la coeziune. Uh, aici se implică cel mai mult aspectul uh, eficienței energetice. Vom depune așadar amendamentele pe care le-am menționat. Vom vedea cum de- decurge discuția în comisia noastră, pentru că domeniul este destul de flexibil Sunt sigur că vom avea timp, sunt sigură că vom avea timp ulterior să intrăm în detalii suplimentare în discuții pe aceste teme. Nu am, avem foarte mult timp la dispoziție azi, așadar am încercat să fac remarci de ordin mai mult general, însă vă reamintesc că Parlamentul trebuie să își respecte principiile Există multe aspecte care sunt foarte importante pentru comisia noastră. Toate aceste fonduri au obiectivul de a crea o mai mare egalitate în Uniunea Europeană. Trebuie văzute în sensul unei perspective financiare. Este necesar să avem instrumente de generare a creșterii și ocupării în Europa. Vă mulțumim foarte mult, doamnă Toia. Domnul Patricello. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Am citit cu mult interes și cu multă atenție propunerea Comisiei Europene și proiectul de aviz pregătit de doamna Toia, pe care o felicit pentru munca sa de sinteză și pentru prezentarea sa extrem de completă. Cu toții suntem conștienți de importanța fondurilor structurale pentru a realiza obiectivele politice ale Uniunii. Și, în special, acum, eh, în, pe perioada de criză, este inevitabil să lucrăm eh, din punct de vedere al sinergiilor pentru a fi cât mai eficienți cu resursele, trebuie să simplificăm cât mai mult uh, instrumentele pentru a obține rezultate. De aceea salut orientarea generală a muncii doamnei Toia, care va coordona instrumentele financiare, fondurile structurale și le va adopta, adapta la mm, programele orizontale și structurale. De aceea mi se pare fundamental să avem o listă de propuneri online care au fost considerate bune din punct de vedere științific, dar pentru care nu au existat suficiente fonduri. Trebuie să poate fi continuate proiectele care nu au fost finanțate, dar care au fost considerate drept interesante pentru creștere. Consider că trebuie să ne gândim la viitor, trebuie să mizăm pe excelență, uh, reducând diferența între programele regionale și cele finanțate de uh, Uniunea Europeană la nivel regional, creând uh, grupuri pentru a consolida cercetarea, dezvoltarea și inovarea la nivelul regiunilor. Și în acest cadru mă bucur și salut ideea raportoare de a avea un centru, de, de a avea rețele de excelență în, pentru a susține cercetarea la nivel european. Uh, dând astfel posibilități noilor uh, societăți. Uh, este necesar pentru acest lucru un capital uman format, specializat pentru a face față uh, și, și în acest sens avem nevoie de programe de mobilitate pentru cercetători în ceea ce privește resursele pentru companii Trebuie să favorizăm crearea unor noi întreprinderi cu un nivel înalt de cunoaștere. Cu susținerea colegilor noștri, sunt convins că vom putea pregăti un aviz care să meargă în sensul propus de raportoare și care să ajute la uh, munca Comisiei Regii. Mulțumim foarte mult, domnule Patricello. Nu mai avem raportori din umbră. Trecem la intervențiile colegilor. V-aș ruga să nu vă exprimați foarte mult timp pentru că știți că la ora 16 uh, și jumătate vine doamna comisar Cross. Domnul Van, Van Nistelrooy. Vă mulțumesc. Sunt perfect de acord cu ceea ce a spus antevorbitorul meu în legătură cu ideile doamnei Toia. Am câteva remarci. În primul rând, poziția juridică a acestor cadre uh, strategice comune. Este inacceptabil ca Parlamentul European să primească acest cadru comun și să vorbească despre instrumentele necesare Uh, aceste, uh, ca aceste lucruri să fie făcute prin acte delegate. Ați spus foarte bine că nu este corect. Uh, trebuie să luptăm cu Consiliul. S-ar putea să rezolvăm lucrurile printr-o anexă la regulamentul general pentru a nu complica prea mult lucrurile. Oricum trebuie să reformulăm puțin acolo pentru a evita să se întâmple ceea ce tocmai am spus. În al doilea rând, ați menționat câteva amendamente legate de sinergie. Mi se par foarte importante, după cum ați spus la amendamentul 1, la regulamentul general. Văd aici perspective bune, pentru că fiecare stat trebuie să se implice în acest contract de parteneriat pe baza specializării inteligente pe regiuni. În acest sens, trebuie să fim mai focalizați, să introducem în politica regională proiectele excelente, dar care nu au, post, nu au fost finanțate. Poate va trebui să vedem o formulare mai concretă a amendamentului, însă oricum merge în direcția cea bună. După cum ați spus, de asemenea, căutăm o simplificare și că acum putem folosi fonduri din mai multe surse, o abordare multifonduri. Uh, am trecut de perioada în care aveam un proiect, un fond. Poate acest lucru simplifică lucrurile, vom putea poate în viitor să unim proiecte finanțate pentru Uh, cercetare fundamentală prin programul Horizon, uh, Orizont 2020 și să le unim cu programe de cercetare mai amănunțită. Însă ceea ce spuneți în legătură cu excluderea marilor companii mi se pare ușor nebunesc. Vorbim aici, vorbiți despre grupuri de companii, clustering. Aici nu este vorba doar de mici companii nu excludeți marile companii, nu puteți. Uh, acestea sunt adevărate locomotive regionale și nu pot fi excluse. Închei acum. Mai sunt câteva idei pe care ar trebui să le examinăm într-o dezbatere ulterioară. De exemplu, acum în fondul regional se, sunt excluse infrastructurile. Nu ar trebui să vorbim aici despre drumuri, însă concluzia mea este că trebuie să fim activi la nivel regional ă, ă, în Comisia Regii, însă și Comisia noastră are o abordare ă, bine țintită. Grazie, la parola colega Enciu. Mulțumesc, care cuvântul, domnul Enciu. Um, first, I want to congratulate uh, Patricia. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș vrea să o felicit pe Patricia pentru munca sa pe marginea acestui raport și vrem să-i mulțumim pentru ceea ce a făcut deja până acum. Uh, nu voi repeta uh, ceea ce a spus deja colegul meu antevorbitor, Uh, în legătură cu amendamentul 3. Uh, salut sugestia uh, Patriției de a extinde domeniul de aplicare a fondului de coeziune asupra sectorului locativ, adică asupra măsurilor de modernizare, eficientizare energetică și de adăugarea unor resurse de energie alternativă la sectorul locativ. Trebuie să activizăm, să activăm uh, rolul și contribuția Uniunii uh, Europene la atingerea obiectivelor 20-20-20. Uh, <clears throat> Acum, în momentul în care se liberalizează principalele piețe relevante, trebuie să facem ca lucrurile să nu cadă în povara celor mai săraci din Europa și de aceea trebuie să fim ceva mai flexibili în această privință este un lucru foarte important pentru că realitățile sunt toate, totuși foarte diferite de la regiune la regiune. Sigur că riscăm, dacă această dispoziție se adoptă, să uh, creăm un efect de dispersie a uh, obiectivelor uh, fondului de coeziune și, de fapt, unul din principalele scopuri ale Comisiei este de a preîntâmpina această eh, dispersie. Însă sper că și am convingerea că vom avea eh, ocazia să mai vorbim despre acest raport eh, în detaliu. Mulțumesc! Covici. Hvala lepa. Preț... Doamna Mazescu Scoveș. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi vreau să o felicit pe colega raportare pentru excelenta muncă depusă, pentru că uh, acest uh, domeniu este unul extrem de ambițios. Este ambițios uh, și în ce privește viitorii beneficiari, întreprinderile în amendamente, dar chiar și în propunerea de regulament se pune accentul pe simplificare, respectiv pe, se evocă nevoia de simplificare. este și unul din principalele motive pentru faptul că uh, în trecut uh, au existat fonduri și resurse neexploatate. Cred că este important ca Comisia să ne ofere uh, date spre argumentare și să ne repete încă o dată motivația în sa pentru acest demers legislativ nu doar uh, întreprinderile mici și mijlocii trebuie să fie uh, enunțate aici, ci trebuie amintite și marile companii. Aceste surse de finanțare nu trebuie să treacă pe lângă nimeni. Vă mulțumesc foarte mult. Grazie, la parola colega Elmer. Mulțumim foarte mult. Uh, domnul Helmer. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, dacă îmi permiteți, uh, vreau să mă prezint pe scurt. Revin după mai mulți ani ca membru supleant în această comisie. Sunt membru al grupului FD și din partea grupului independenților din Regatul Unit sunt specialist pe teme de energie. Dacă bine am înțeles, raportarea spunea că 20% din fondurile, fonduri ar trebui să fie alocate pentru energia regenerabilă. Înțeleg că în contextul modificărilor climatice există îngrijorări în legătură cu uh, certificatele de emisie, dar dacă suntem îngrijorați în legătură cu uh, emisiile uh, de dioxid de carbon, atunci nu ar trebui să ne preocupe uh, susținerea uh, tuturor formelor de energie și surselor de energie care sunt uh, sărace în emisii de carbon, cum ar fi, de pildă, și energia atomoelectrică. Mulțumesc! Mulțumim uh, colegului Helmer. Mai dorește cineva din partea Comisiei să ia cuvântul? Vă rog. Yes, thank you. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și raportare pentru uh, activitatea pe care a depus-o. Uh, voi fi foarte succint pentru că îmi dau seama că aveți peste câteva uh, minute un alt program fix. Ne bucură să putem dezbate cu dumneavoastră, chiar și în detaliu, dacă doriți, aceste aspecte. Câteva observații. Mai întâi, Opiniile acestei uh, uh, comisii sunt uh, foarte importante pentru noi. După cum știți, în propunerea noastră, 80% ar trebui să fie alocate inovării și resursele regenerabile în zonele, regiunile mai sărace, restul pentru regiunile mai dezvoltate. Acum câteva comentarii concrete la adresa raportoarei. În mai multe locuri Raportarea a propus să uh, adăugăm mai multe specificări, uh, să detaliem anumite uh, situații. Noi nu credem că acest lucru este de bun augur pentru că noi noi vrem, sigur, să uh, oferim niște priorități, dar nu vrem să pierdem flexibilitatea, pentru că dacă devenim prea specifici în, uh, în detalierile noastre, atunci uh, riscăm să excludem pe unii sau pe alții. Apoi, în mai multe situații, sigur că propunerea Comisiei poate nu a fost uh, ideală și dacă aveți propuneri de reformulare, sigur că suntem interesați să le aflăm. În ce privește companiile mari, Comisia nu intenționează să excludă de la uh, aceste, uh, de această forme de sprijin marile companii, ci dorim să le împărțim în două categorii. Mai întâi în uh, inovare-cercetare, uh, și apoi uh, în sectorul energetic există situații uh, diferite. În prima situație, uh, accesul liber la aceste fonduri a dus la o utilizare redusă a fondurilor. Deci noi nu suntem împotriva marilor companii, ci dorim o, să țintim mai exact acele companii care, într-adevăr, lucrează în domeniul inovării cercetării și eficienței energetice. În ce privește energia, eficientizarea energetică a sectorului locativ, credem că fondurile structurale trebuie sigur să contribuie la îndeplinirea obiectivelor noastre de, în ce privește utilizarea energiilor regenerabile. Și prin aceste fonduri se poate ajunge la atingerea obiectivului. Însă nu cred că trebuie să deschidem uh, fondul de coeziune uh, acestor uh, finanțări, pentru că există suficiente alte fonduri care se poată participa la eficientizarea energetică a sectorului locativ dacă, dacă într-adevăr s-ar uh, afla că nu sunt suficiente fonduri în Fondul European pentru Dezvoltare Regională, atunci am putea vorbi despre acest lucru. Um, vă mulțumim pentru susținerea uh, eforturilor noastre de coordonare uh, și de uh, exploatarea sinergiilor. În încheiere, permiteți-mi să închei pe tema contractelor de parteneriat. Ideea noastră în legătură cu aceste contracte de parteneriat este să existe un parteneriat între Comisie și statele membre participante în aceste parteneriate pentru că astfel putem oferi o coordonare mai bună a proiectelor. Mulțumesc! 30 secunde. Mulțumesc, uh, spune doamna președinte. Dacă permiteți să întrerupem ședința 30 de... Nu? Oferim încă 30 de secunde domnului Cancian uh, cuvântul. Unde mi interesava uh, mettere in evidenza una cosa... Doamne președinte, încerc să evidențiez ceva în 30 de secunde după cum mi-ați uh, dat cuvântul. Și anume, trebuie să avem grijă ca intervenția uh, fondurilor europene uh, să fie compatibilă și cu utilizarea altor fonduri. Pentru că eu am avut dificultăți, de exemplu, să uh, susțin fondul pentru eficiență energetică pentru că nu era compatibil cu fondurile structurale. Dacă nu asigurăm o compatibilitate, atunci vor apărea nereguli și atunci va trebui să raționalizăm și mai mult. Deci, compatibilitate și raționalizare, vă rog. Doamna președinte, întrerupe. Uh, domnul Iscovici, 30 uh, de secunde. Uh, doamna Ulskog. Colega Cancean. 30 de secunde ca și domnul Cancean. Doamna președinte, vă mulțumesc. și vă mulțumesc că mi-ați uh, dat cuvântul acum pentru că am avut alte obligații înainte și n-am putut să particip mai devreme. Uh, este foarte important ca mijloacele din fondurile structurale să poată fi folosite și pentru proiecte de eficientizare energetică. Nu vorbesc doar dur de susținerea gospodăriilor private, ci vorbesc despre uh, clădirile publice și alte clădiri din sectorul locativ. Deci, Chiar dacă resursele publice sunt foarte limitate în anumite țări eh, membre, este important să putem eh, avea acces la aceste eh, fonduri, inclusiv fondurile structurale. Trebuie să gestionăm bine banii, trebuie să facem economie acolo unde este posibil, dar să și utilizăm banii acolo unde nevoile sunt cele mai mari. Și de aceea cred că fondurile structurale trebuie să fie folosite și pentru eficientizare energetică. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Acum îmi cer scuze de, de la colegii care au mai vrut să ia cuvântul, dar n-au reușit să intervină. Vreau să o salut în mijlocul nostru pe doamna comisar. Doamna comisar, vă, vă mulțumim pentru uh, prezență. Acum însă, înainte de a măra, demara discuția cu doamna comisar, încă timp de 5 minute dăm cuvântul doamnei raportor Toia problema di, di, di, di microfono. No, chiedo scusa. Um... Se pare că există probleme cu microfonul. Îmi pare rău, eh, stimată colegă. Va um, ehm, nu richiedere tempo. Eh, quindi adesso... Îmi cer scuze, doamnă președinte, dacă am eh, fost eh, prea insistent în prima mea intervenție, dar trebuie să-ți iei timpul necesar pentru lucrurile cu adevărat importante. Trebuie să creăm, creăm mai multă claritate în cooperare cu uh, Comisia Europeană. Deci nu să construim niște uh, texte și reglementări uh, extra rigide. Trebuie să răspund colegilor spunând că mă bucur că am văzut că există un consens general în ce privește temele prioritate da? Deci nu zic eh, să excludem companiile mari, dar zic, eh, spun să eh, preferăm să oferim întâietate IMM-urile. Da? În a, și în privința așa numitelor clustere, grupuri, grupări de companii, suntem de aceeași părere cu Comisia. Există și o raport raportoare din uh, uh, Comisia Regii care are experiență în ce privește sectorul locativ și care ar putea să uh, amintească de mai multe proiecte din sectorul locativ care au reușit să atragă fonduri și din alte mijloace financiare și din alte fonduri. Însă cred că va fi binevenită o întâlnire cu raportorii din umbră și cu alți colegi doritori să se implice. Este important să continuăm dezbaterea și, uh, evident, voi uh, încerca să um, realizez și amendamentele noastre, dar amendamentele și ele trebuie să se nască în urma unei dezbateri uh, fundamentate. Am mai spus-o și eu, a repetat-o și domnul Van Nistelrooy, trebuie să nu permitem ca acest cadru de referință comun să fie adoptat prin uh, metoda actelor delegate. Am spus-o și eu și au spus și colegii, acest, acest lucru este de neacceptat. Uh, cadrul uh, strategic de referință conține elemente extrem de importante și nu niște aspecte de neglijat. Deci trebuie să găsim o soluție, poate prin um, introducerea unei anexe la textul dispozitiv, ca uh, în ce privește exploatarea sinergiilor și celelalte aspecte esențiale, Parlamentul să aibă totuși un cuvânt de spus. Uh, acest lucru ne privește și pe noi în această comisie în mod uh, direct și sperăm că împreună cu uh, colegii din alte comisii din, din Comisia Europeană să putem să ne aducem contribuția. Președinta, mulțumesc frumos pentru răspunsul dumneavoastră succint la intervențiile colegilor. Termenul de depunere a amenamentelor este 3 mai, ora 12. vicepreședinte. Mulțumim încă o dată, doamne vicepreședinte a Comisiei Europene, pentru prezența dânsei. E vorba de strategiile digitale. Ne pare rău că am întârziat cu câteva minute. Ne pare foarte rău. Vă mulțumim pentru răbdarea de care ați dat dovadă. 5 minute de întârziere, dar avem la dispoziție o oră, nu-i așa, doamnă comisar? Și vom vedea ce zice doamna comisar și apoi, bineînțeles, coordonatorii. Vă mulțumesc, este o mare plăcere pentru mine să mă găsesc aici și în zilele acestea nicio discuție politică nu poate să ignore subiectele economice. Economia internetului în Europa este mai mare decât PIB-ul uh, Belgiei și crește într-un ritm mai accelerat decât uh, economia chineză. E vorba de sute de miliarde de euro ca și valoare și poate să ajungă la o proporție mare din PIB-ul nostru iar cheltuielile populației uh, pe internet sunt uh, într-adevăr uh, semnificative, iar investițiile în acest sector sunt cele mai productive. E vorba de noi metode de a face afaceri, de a spori productivitatea, de a veni cu idei novatoare și noi căi de a ajunge la creștere economică și a recupera locuri de muncă pierdute. În viitor vor exista din ce în ce mai multe aplicații digitale, din ce în ce mai multe servicii online și vor exista acces mai bune la acel cloud digital și toate investițiile vor avea uh, profit Însă, toate aceste lucruri se vor întâmpla, doamnă președinte, dragi colegi, dacă suntem gata să efectuăm acea tranziție digitală și trebuie să începem chiar de pe acum. În caz contrar, nu vom putea să culegem roadele acestei evoluții și chiar am putea să aducem un deserviciu major economiei noastre pe viitor. În principal, trebuie să facem trei lucruri. În primul rând, avem nevoie de un cadru juridic care să ducă la o piață unică, digitală, dinamică. Deci a elimina acele bariere, obstacole și costuri excesive, cum ar fi acele taxe de roaming care sunt astăzi foarte ridicate. Odată ce vom face acest lucru, vom intra într-o nouă epocă și vă mulțumesc, doamnă președinte și mai ales mulțumesc doamnei Nipler cu precădere pentru că ne, ne-ați dat acest sprijin și în plenară. Acest pachet de care vă vorbesc va duce la competitivitate, la o creștere economică și la o conectivitate sporită a pieței uh, comune. Dacă acest lucru se va întâmpla, o piață unică, digitală, dinamică. Dacă vom face acest lucru, vom avea nevoie și de resurse și de conținut. Deci și aici ne bazăm foarte mult pe europeni care să vină cu conținut, dar e nevoie și de un cadru și de reguli care să gestioneze acest uh, univers. Cetățenii contează pe noi pentru a ne adapta în acest nou context. Trebuie să le arătăm că putem să o facem și, într-adevăr, eu însă și colegul Michel Barnier lucrăm mult și pe dosarul copyright-ului, dreptul de autor. Și încă de pe acum am început să vedem rezultatele acestor noi evoluții și noi deschideri. Îmi pare rău, însă că în propunerea comisiei a suferit de o amputare dramatică E vorba de opțiunea uh, comercială care a fost scoasă din propunerea comisiei și dacă se menține această situație, vom pierde trenul. Pentru că aici este vorba până la urmă de modul în care inclusiv instituțiile culturale pot să aibă uh, profit, să genereze profit prin intermediul acelor mijloace digitale. În orice caz, asta ar fi o dovadă a noastră că suntem gata să ne schimbăm. Haideți să începem cu administrația, cu autoritățile publice. Open data, datele gratuite, sunt deja, au deja o valoare de miliarde și miliarde. Iar propunerea Comisiei va degaja toate aceste resurse, le va pune la dispoziție pentru dezvoltarea sectorului, va spori și uh, legitimitatea și democratizarea acestui sector și sper că pot să mă bazez pe sprijinul dumneavoastră în acest sens. Înainte, până înainte de venirea verii vom veni și cu un cadru, veri, uh, un cadru juridic legat de ratificare și semnare în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a acestor certificate către Uniunea Europeană și celelalte părți, iar această semnătură electronică va duce și la mai, multă, mai mult dinamism, uh, inclusiv prin folosirea telefonelor mobile. Iată, toate aceste lucruri vor aduce o încredere sporită a oamenilor în tranzacțiile pe care le pot face online în europeană. Noi oportunități de piețe pentru firme și noi ocazii pentru guverne de a face economii. Iar această piață digitală unică trebuie să fie gata pentru noi evoluții. Anul trecut, în acest context, cu comisia dumneavoastră, a pus accentul, așa cum trebuie, pe acel fenomen de cloud. Este clar că e vorba de protecția datelor, de o bună reglementare și pentru că acest curs să se întâmple, am lansat un parteneriat în acest sens anul acesta pentru a debăși uh, fragmentarea constatată în sectorul public. Iar pentru a putea să facem acest lucru ne bazăm pe uh, noi oportunități de piață. Anul acesta am lansat parteneriatul despre care vă vorbesc. Parteneri cum ar fi Japonia, Statele Unite și alte țări. Și pentru a ne asigura că există o omogenizare a acestor inițiative. Apoi, e nevoie de infrastructuri și rețele. Când e vorba de, uh, uh, de spectre Mă bucur foarte bine că sunt niște inițiative și mulțumesc domnului El- Elmar, însă aceasta nu este suficient. Banda largă trebuie și ea să fie uh, prezentă, pentru că de multe ori avem mari probleme. Odată la 2-3 ani trebuie să facem ceva în acest sens. Deci, în acest sens, dacă este să facem tranziția la uh, acel cloud, e nevoie deci de bandă. În orice caz, iată potențial pentru inovare, pentru noi servicii și așa mai departe. Dacă vom face acest lucru, vom vedea modul în care vom culege roadele. 10% penetrare de bandă largă înseamnă 1,5% creștere Însă anumite zone, cum ar fi cele rurale, pot să beneficieze încă și mai mult de aceste evoluții. În ceea ce privește încrederea pieței, și ea trebuie să fie uh, sporită. Și asta prin intermediul Connecting Europe Facility. Iată de ce e nevoie de a strânge fonduri semnificative, inclusiv din sectorul privat dacă am combinat aceste fonduri cu cele pentru dezvoltare rurală, am putea să extindem aceste rețele de cooperare în toată Europa. Aș spune că aceste programe vor duce și la o mai bună funcționare a acelui e-government, e-guvernanță, și pe plan transfrontalier, ceea ce ar dinamiza și piața noastră unică. Iată valoarea adăugată europeană. Însă toate aceste măsuri au nevoie de sprijinul dumneavoastră și inclusiv de colegii de la buget. Pe lângă încredere, m-aș referi și la problema reducerii costurilor și mă, bune, mă bucur că și Consiliul a mers pe această cale. Experții îmi spun că am putea să economisim aproape 30% din banii cheltuiți pur și simplu prin mai bune infrastructuri, prin uh, un regim al permiselor mai bun, etc. Vom face propuneri în acest sens. Apoi trebuie investiții în tehnologii viitoare. Orizont 2020 poate să ducă tocmai la această creștere inteligentă, sustenabilă și așa mai departe. De asemenea, poate acest lucru să ajute firmele noastre, oamenii de știință și să ne ajute să luptăm și împotriva schimbărilor climatice. Tot aceasta în optica unei schimbări a societății. Trebuie, deci, să încercăm să ținem pasul cu schimbările care au loc. Și aici mă refer iar la orizont 2020. În al treilea rând, este nevoie de capital uman foarte multe locuri de muncă au nevoie, vor avea loc, nevoie în, în viitor de cunoștințe, de deprinderi digitale. Însă încă de pe astăzi, încă de pe acum vedem că e nevoie de aceste, aceste deprinderi pe care încă nu le avem, din păcate. Și nu numai în cadrul uh, locurilor de muncă legate direct de TIC. Am vizitat recent orașul uh, Roma și m-am întâlnit uh, cu Uh, responsabili de acolo, care mi-au prezentat uh, agenda digitală italiană, care s-au plâns că 41% din populația italiană n-a fost niciodată pe internet. Au mari probleme acolo și trebuie să ne străduim să facem ceva în acest sens. Și dacă ne uităm și la șomajul în rândul tinerilor, cifrele sunt încă și mai îngrozitoare. Și aici ocaziile trebuie să fie, uh, trebuie să profităm de ele. Trebuie să ne bazăm pe tineri. Tinerii trebuie să fie actorii digitali principali și care vor avea un loc preponderent în economia de mâine cu deprinderi, cu cunoștințe și experiențe care să îi ajute să ajungă la potențialul scontat. Eu, cu colegii de la comisie și cu sectorul privat, lucrăm pentru a propăși această idee și, de asemenea, cer și statelor membre să uh, identifice acei campioni digitali, cei care se află în prima linie în cadrul acestor inovații, pentru că uh, avem, vedem foarte bine ce s-a întâmplat în Regatul Unit cu o astfel de experiență plină de învățăminte și ne-am întâlnit în acest sens anul trecut. Fiecare țară trebuie să intre în această dinamică de schimbare, mai ales dacă este să vorbim despre un angajament. Un angajament cât se poate de clar și aici mă refer și la parteneriatele public-privat. Toate acestea pentru a profita de oportunitățile economiei de mâine, a viitorului. Poate vă, dacă cumva faceți parte inclusiv din țările de aderare, nu uitați să discutați cu guvernele dumneavoastră că avem acest proiect de Digital Champion. Așteptăm candidaturi din toate țările și pe 11 iunie vom avea o ședință în acest sens cu toți acești campioni digitali și vom avea prezențe uh, notorii din sector și vom asculta cu nerăbdare și vocea experților. După ce toată această structură va fi fost uh, pusă pe picioare, va trebui să vedem în ce măsură aceste echipe de elite, de elită vor putea pe plan național să se lătrântă cu această nouă uh, provocare și să nu se mai spună că Bruselul dictează tot ce se întâmplă, ci tocmai să fie un leadership național care să inspire pe plan național. Anul trecut am discutat programul de lucru al Comisiei și securitatea era identificată pe bună dreptate ca o prioritate. Însă ce contează dacă ai tot felul de rețele și conținut dacă acestea nu pot fi securizate? Una dintre uh, problemele care chiar trebuie luate în calcul și care mă vizează direct în portofoliul MOL meu, mă scuzați, dar dacă vorbești și de atâția europeni care nu au vizitat internetul sau nu au fost pe internet, este poate pentru că unii n-au încredere în internet și trebuie să demonstrăm că acest mijloc de comunicare este cât se poate de sigur. Recent mi s-a adus aminte de acest subiect, așa într-un mod anecdotic, dacă este să vorbim despre țările noastre, atunci când în uh, Olanda au căzut uh, foarte multe rețele informatice și foarte, foarte multă lume a fost afectată. Și nu e vorba nu, uneori numai de schimburi așa, de SMS-uri anodine, ci unii oameni chiar au avut de suferit de pe urma acestei căderi de rețele. Deci sunt lucruri cât se poate de serioase. Închipuiți-vă cum uh, va arăta viitorul dacă vom avea o astfel de cădere și de problemă cu rețelele noastre când, măsura în care atâtea servicii economice conectează zone cât se poate de îndepărtate. Nu putem, bineînțeles, că put să fim prezenți peste tot, însă avem aceste atacuri cibernetice care sunt din ce în ce mai dese și uh, anumite firme deja au început să se apere în acest sens. Iar în curând vom adopta și o strategie europeană a securității pe internet și una dintre idei este aceea de a împărtăși informațiile critice și pentru a întări echipele de uh, măsuri de urgențe uh, în internet și pentru a avea tot un tot întreg sistem de notificare în cadrul sistemului care să ne ajute la gestionarea riscurilor voi, aștept, voi discuta aceste lucruri și aștept cu nerăbdare în curând la o, o adunare pe agenda digitală pe între 21 și 22 iunie uh, anul acesta și, doamna președinte, vreau să vă reamintesc că anul acesta vom avea și un, instrument, un uh, eveniment cu adevărat interinstituțional, Comitetul uh, Uh, economic și social, cu Regiunilor, Comisia și Consiliul și Parlamentul. Vom organiza toate aceste lucruri, deci această adunare despre care v-am vorbit și vă mulțumesc și pentru sprijinul dumneavoastră. Iată, deci, toate aceste discuții vor duce la agenda care va fi publicată în această toamnă însă după publicare urmează și problema implementării. Cum se va realiza aceasta? Domnilor și domnilor, în toată Europa, toate guvernele uh, sunt gata să implementeze strategii de competitivitate și trebuie să arătăm că Uniunea Europeană își joacă rolul care îi revine pentru a uh, aduce creștere economică, pentru a creștea, crește uh, locurile de muncă și pentru eficiență. Dacă vrem aceste lucruri, trebuie de pe acum să investim, să investim, investim în aceste noi tehnologii digitale. Dacă în viitor o firmă va dori să se extindă sau să-și uh, deschidă o branșă, o sucursală, exact la aceste lucruri se va uita, și anume în ce măsură există infrastructuri, rețele, acces pe piață, uh, inclusiv uh, tot ce înseamnă internet. Atunci când firmele își vor face, uh, vor lua decizii, ele se vor uita în primul rând la aceste lucruri. Grazie veramente al Mulțumim foarte mult, doamnei comisar. Dăm cuvântul coordonatorilor, doamna Chestiu. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumim foarte mult, doamnă Cruz, doamnă vicepreședinte, că ați venit să ne vizitați. deja am început mandatul actual de 2 ani și jumătate. Deci suntem la jumătate. Vorbim aici despre o dată simbolică, aș spune că vorbim de un dialog structural între direcția dumneavoastră generală, între dumneavoastră în calitate de responsabil cu portofoliul Agenda Digitală și comisia noastră. Au fost doi ani și jumătate uh, foarte fructuoși. Comisia noastră a constatat că noi, comisia noastră și dumneavoastră au fost apropiați. În 21-22 iunie vom uh, găzdui întâlnirea digitală. Ceea ce dovedește că colaborarea dintre noi este strânsă. ați spus-o și dumneavoastră, că colaborarea, identitatea noastră comună se aseamănă într-atât încât am legiferat uh, diverse dosare împreună. Așadar, consider că la jumătatea mandatului putem considera că bilanțul până acum este pozitiv. De acum înainte, în intervenția dumneavoastră ați menționat un punct pe care aș dori să-l abordez, însă nu ați menționat un alt lucru. O conferință mondială cu privire la telecomunicațiile internaționale, YCIT, care va avea loc în decembrie. Acolo se vor revizui regulamentele naționale din domeniul telecomunicațiilor. Anul trecut ne-am întâlnit la Nairobi cu aceeași ocazie și am putut constata că există două poziții diferite în ceea ce privește guvernanța internetului. Este vorba de caracterul multisectorial al guvernanței internet sau, după cum Uh, propune țara dumneavoastră, sau China, un control guvernamental al internetului. Ne vom confr- confrunta cu aceeași problemă la Geneva. Pe de o parte avem Rusia și China și pe de altă parte Statele Unite și Europa. Și după aceea Brazilia, care este mai apropiată de poziția Chinei și a Rusiei, însă are și un dialog cu Uniunea Europeană. Vorbim așadar de un dialog multisectorial, pentru că Brazilia este, reprezentantă, reprezentativă pentru America Latină. Comisia noastră va merge într-o delegație. A, a fost în Brazilia acum două, trei săptămâni delegația noastră care uh, vrea să știe dacă com, com, doamna comisar va participa la reuniunea pe care am menționat-o. Uh, aș dori așadar să vă întreb care este situația în momentul actual și care sunt uh, prioritățile comisiei în acest sens. În ceea ce privește cloud computing. Ați vorbit despre aceste servicii și uh, subiectul este unul important. Este vorba de o concurență suplimentară pentru companiile noastre, însă este un element care accelerează dezvoltarea pieței unice digitale. Pentru Uh, luna iunie, veți, veți veni cu o propunere. Dețineți câteva, doamna Țicău. Că doamnei uh, comisar uh, pentru prezentarea făcută. De asemenea, vreau să salut inițiativa Comisiei de a continua organizarea Digital Assembly în luna iunie. Anul trecut a fost, zic eu, extrem de interesant și sunt convinsă că și anul acesta, cu noile provocări, uh, rezultatele conferinței uh, vor fi uh, extrem de interesante. Aș dori să o întreb pe doamna comisar când, dacă are o dată estimativă, dar mai precisă, cu privire la adoptarea pachetului privind semnătura electronică este consider extrem de interesant uh, i urgent i important ca uniunea europeană să poată avea un uh, sistem uh, de recunoatere reciprocă a semnăturilor electronice dar de asemenea este important să avem i un sistem european privind identitatea electronică i autentificarea electronică. Uh, spun acest lucru întrucât uh, sistemele de guvernare electronică diferite de uh, dezvoltate de statele membre au avut de obicei sau au fost dezvoltate dintr o perspectivă naională având chiar nivele de securitate diferite pentru aceleai servicii ceea ce face dificilă accesarea serviciilor dintr un stat membru sau de către cetăeni care călătoresc sau se mută dintr un stat membru în alt stat membru. de aceea poate unele servicii nu au nevoie de semnătură electronică calificată i uh, cred că este extrem de important să avem această propunere a comisiei cât mai repede uh, cred că este important de asemenea crearea unui bridge european astfel încât să se asigure uh, recunoaterea și utilizarea practică a autorităților uh, naționale de validare uh, și cred că acest, uh, această inițiativă ar contribui foarte mult și la un leadership al Uniunii Europene în domeniul semnăturii electronice. Al doilea lucru pe care vreau să-l menționez se referă la cloud computing. Vă felicit pentru parteneriatul european privind cloud computing. Uh, Uh, dar uh, solicit să avem cât mai repede pe masă, adoptată de către Comisie și trimisă în Parlament, o strategie a Uniunii Europene privind cloud computing și nu doar o strategie, ci să fie însoțită de un plan de acțiune care ar trebui să conțină cel puțin următoarele elemente uh, standarde, securitate, protecția datelor, proprietatea datelor, reguli de guvernanță a datelor, Uh, modele de contract cadru pentru service level agreement i pentru user level agreement care să stabilească practic reguli comune la nivelul uniunii europene i evident resursele financiare i modalitatea prin care i statele membre pot facilita dezvoltarea cloud computing ului ultimul lucru pe care vreau să l menionez se referă la connecting europe facility care va aloca nouă cinci miliarde de euro pentru dezvoltarea serviciilor de guvernare electronică interoperabile la nivel uh, paneuropean dar i pentru dezvoltarea infrastructurii de broadband uh, care aa cum spunea i dumneavoastră este extrem de importantă pentru realizarea pieei uh, unice digitale. în final închei spunând că cred că este nevoie să um, avem nite politici uh, i nu doar la nivel european ci i la nivelul statelor membre care să încurajeze tinerele să îmbrăieze domeniile tiinelor exacte i în special domeniul comunicaiilor i tehnologiei informaiilor pentru că există un potenial fantastic care este încă insuficient exploatat. Vă mulțumesc. Grazie, la colega doamna Anderdotter. Mulțumesc, în primul rând, vreau să-i mulțumesc doamnei comisar pentru că a venit să ni se adreseze. Ne-ați vorbit despre limite și excepții în ceea ce privește drepturile de autor. Care este poziția dumneavoastră? Considerați că asemenea limite sau excepții uh, sunt, uh, exi, există acum uh, sau mai avem nevoie de elemente suplimentare? În ceea ce privește siguranța rețelelor, în ce măsură strategia dumneavoastră va relua măsuri și cerințe față de sectorul privat? Pentru că, după cum știți, sectorul privat deține majoritatea infrastructurilor informatice care servesc drept o bază de lucru în momentul actual. Mulțumesc, doamna Ford. Mulțumesc, doamna comisar, vă mulțumesc pentru că susțineți piața digitală. Am două preocupări pe care vi le-am mai menționat în trecut. Vorbim despre prăpastia digitală pe care vrem să o eliminăm. Unii au acces la uh, servicii de uh, internet de bandă largă și alții nu. Vă felicit pentru ceea ce ați făcut în domeniul frecvențelor radio, pentru că este foarte dificil să se ajungă în regiunile rurale Acum vom, vom putea avea soluții mobile care erau imposibile acum câțiva ani. Însă persistă anumite zone care sunt dificil de atins. În același timp, trebuie să dovedim că există suficientă cerere pe teren pentru a aduce investiții. Au existat investi- inițiative în uh, zona mea pentru a strânge semnături din partea consumatorilor în sensul uh, un, pentru a solicita un serviciu internet. Și vă felicit pentru in, inițiativele dumneavoastră care se reflectă deja în mai multe domenii. De asemenea, vă felicit Uh, pentru uh, eliminarea barierelor din care, care investițiilor, însă se poate face mai mult, în special în domeniul uh, colaborării public-private. Public, public, private și trebuie să acționăm și asupra actorilor statali. În ceea ce privește investițiile sectorului privat, am mai spus aceste lucruri înainte, însă există domenii în care uh, introducem costuri suplimentare și bariere suplimentare. La comisia mea Econ examinăm legislația bancară, băncile trebuie să dețină mai mult capital. Eu am propus uh, o reducere a acestui capital pentru sau în funcție de investițiile făcute pe termen lung în domeniul infrastructurii, până la aceste investiții sunt mai puțin riscante pentru bănci și ar fi foarte util dacă alți membri ai comisiei actuale ar putea să ridice ace, asemenea subiecte în, negocierea compromiselor, compromisurilor. În legislația Solvabilitate 2 trebuie să introducem schimbări majore pentru că costurile uh, vor fi uh, direcționate către companiile de asigurări. Majoritatea investițiilor în domeniul comunicării uh, sunt în categoria BBB, triplu B și nu A. De asemenea, dacă transpunem regulile aplicabile companiilor de asigurări, ar putea, uh, acest lucru ar putea să ducă la uh, tăierea fondurilor de pensii. Trebuie să examinăm și uh, modificarea legislației în domeniul serviciilor și felul în care putem susține investitorii privați. Vă mulțumesc. La sfârșitul acestui, acestei prime runde de intervenții dau cuvântul doamnei comisar și după aceea vom mai uh, lua alte intervenții. Thank you <clears throat> for your... Mulțumesc pentru întrebările foarte constructive, care îmi oferă prilejul să intru în detaliile, în detaliile problemelor. Evident că nu doar dumneavoastră percepeți această cooperare, acest dialog structurat între Parlament și noi ca fiind un dialog structurat uh, pozitiv uh, și eu sunt de acord uh, și din partea Comisiei uh, este apreciată implicarea uh, dumneavoastră în uh, temele pe care noi le propunem. Evident că există diferențe între partidele politice pe detalii, dar în ansamblu cred că putem spune cu bucurie că uh, suntem cu toții implicați în mod activ în această transformare uh, uh, a pieței europene în ce privește creșterea competitivității sale prin, prin agenda digitală. La începutul uh, preluării acestui portofoliu știam că va fi unul uh, palpitant, dar iată acum se dovedește a fi unul uh, din ce în ce mai complex, um, care necesită o urmare întocmai a regulilor pieței. Însă, portofoliul nostru este apropiat nu doar de sectorul economic și cel de afaceri, ci este apropiat și de oameni, pentru că are un impact uh, asupra uh, vieții uh, cetățenilor europeni care trec, prin, iată, printr-o situație financiară economică dificilă. Cred că cifrele de șomaj de analfabetism digital sunt îngrijorătoare și de aceea trebuie ca împreună Parlamentul, Consiliul și Comisia să facem tot ce este necesar pentru a folosi toate oportunitățile și șansele noi care se ivesc. Cred că e-guvernanța, guvernanța prin internet, uh, vine să îndeplinească obiectivele agendei digitale. Am primit informația relevantă și cred că um, guvernanța actuală, care se bazează pe participarea mai multor actori, nu trebuie să se uh, schimbe. Uh, din potrivă, ar trebui să conștientizăm mai mult uh, această formă de, de guvernanță. De altfel, există nevoia unei eh, dezbateri și discuții detaliate în ce privește guvernanța internetului, eh, dar eh, tocmai pentru a avea o contribuție din partea noastră, am propus un, un, un dialog structurat pe această temă. Vreau să mulțumesc pe această cale Parlamentului și Comisiei ITRE pentru, pentru susținerea uh, primită, pentru că am avut o primă întâlnire pe 24 ianuarie, următoarea va uh, avea loc peste doar câteva zile și mă bucur că ne putem uh, uni forțele la următoarea reuniune IGF-IGF, Forul Global pe tema internetului. Uh, voi participa după uh, toate probabilitățile la uh, reuniunea de la, din Brazilia și ar fi de dorit, evident, ca în măsură în care nu se încalecă programele noastre, să putem continua dialogul nostru și acolo. Doamna Țicău, din păcate, a trebuit să plece, deci nu îi voi uh, răspunde detaliat, dar cu siguranță că în ce privește uh, siguranța, uh, semnătura electronică, put, puteți să-i transmite și informația va ajunge la ea, desigur. Luna viitoare voi lansa o inițiativă legislativă pe această temă. Vrem să creștem prin această inițiativă uh, certitudinea juridică, inclusiv în uh, tranzacțiile cu caracter transfrontalier. Uh, de asemenea, certificarea transmiterii în format electronic a datelor, timestamping-ul, admiterea și coordonarea informațiilor care sunt publicate cu caracter juridic pe paginile de web. Deci există multe aspecte legate de uh, semnătura electronică, care, uh, sigur, este un domeniu care ce trebuie reglementat. În ce privește facilitatea Connecting Europe, uh, cred că aceasta constituie una din părțile cele mai inovatoare din propunerea Comisiei. Nu este vorba doar de banda largă și de accesul la banda largă. Este vorba și despre infrastructuri de, de mentenanță, cum ar fi europeana sau uh, uh, programe uh, sigure de transmitere a informațiilor prin internet. Vrem să creștem eficiența bugetului Uniunii Europene și de aceea avem nevoie de uh, stimulente pentru ca piața să investească în acest sector. Trebuie să ne aplicăm asupra regiunilor uh, rurale și trebuie să vedem în ce măsură uh, putem să stimulăm uh, dezvoltarea economică a acestor regiuni prin punerea la dispoziția unei infrastructuri, pentru că nu putem să ne așteptăm de partea factorilor economici să creeze ei aceste infrastructuri. În ce privește operele așa numite orfane, fără drepturi de autor explicite, Uh, este în curs de elaborare a unei cadru, uh, un cadru de reglementare pentru aceste uh, așa numite opere orfane, care va reglementa în special punerea la dispoziție în format online a anumitor conținuturi orfane. Nimeni nu poate să își rezerve aceste opere orfane și trebuie să permită accesul la ele. Pentru mine altă situație nu este acceptabilă. În ce privește reducerea costurilor pentru implementarea uh, uh, benzii large. Doamna Ford, într-adevăr, a expus câteva in, idei interesante pe care uh, le-am notat și le-am ascultat cu atenție. Le voi transmite colegilor mei experți. reducerea costurilor eh, pe, în ce privește banda largă, eh, ei bine, voi lansa o, cons- eh, o consultare publică și voi reveni cu o inițiativă legislativă înainte de sfârșitul anului. Obiectivul nostru este să ne folosim mai bine de infrastructura existentă, în al doilea rând, să coordonăm mai bine eforturile de creare a noilor elemente de infrastructură pentru a avea un regim mai transparent al uh, acestor proiecte de dezvoltare. Acum, în ce privește utilizarea fondurilor structurale. După cum bine a menționat uh, doamna Ford, uh, susținerea infrastructurilor pentru bandă largă cu viteză de transmitere rapidă a, s-a schimbat Uh, în ultima vreme în cadrul fondului de coeziune, astfel de uh, demersuri de realizare de infrastructură vor fi susținute doar pentru regiunile slab dezvoltate. În cealaltă regiuni uh, nu vor fi finanțate lucrări de infrastructură, ci doar în măsura în care contribuie direct la inovare, cercetare și eficientizare energetică. Doar așa putem uh, să folosim într-adevăr în mod optim fondurile noastre structurale. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna comisar, spune doamna președinte. Trecem la a doua rundă de întrebări și comentarii. Vreau să vă rog să vă limitați uh, pe cât posibil la două minute. Doamna Merkis. Eh, dank u wel, commissaris, voor uw komst vandaag en voor uw... Doamna comisar, vă mulțumim foarte mult că ați venit în mijlocul nostru. Vă mulțumim pentru informațiile pe care ne-ați oferit în legătură cu planurile dumneavoastră de viitor. Termenul piață a apărut și a reapărut eh, frecvent în eh, alocația noastră, alocuțiunea noastră. Vorbiți despre piață, de dar și despre intervenția sectorului de guvernare pe piață. Dar haideți să uh, folosim și alte uh, perspective, pentru că trebuie să spun că sunt uh, de altă părere decât dumneavoastră. Mă bucur și că aceste înșelătorii, ca să le zic așa, acest whip-off în ce privește roamingul, um, au, au încetat um, dar pot să vă spun că um, că nu este suficient. De ce nu uh, ne propunem să uh, ajungem la zero costuri suplimentare pentru roaming? Uh, eu cred că ar trebui să intervenim foarte clar pentru ca pe viitor să ajungem la acest obiectiv zero. În ce privește cloud computing, sunt cu totul de acord cu uh, doamna Țicău. Avem nevoie de o intervenție mai puternică și de mai multă siguranță, pentru că uh, siguranța, uh, securitatea sferei private în internet este o mare, mare problemă, pentru că întotdeauna avem de a face cu scurgeri de informații, informații care sunt stocate la autoritățile publice sau la autoritățile sanitare despre persoane private. Sigur, trebuie să fim flexibili, dar uh, trebuie să ținem totuși cont că piața nu poate soluționa tot și toate problemele. În ce privește uh, uh, transmisia prin cablul, mulți ani toată lumea s-a bazat pe transmiterea prin cablu, pe furnizorii de servicii prin cablu. Până la urmă, Uh, s-a ajuns la situații de conflict uh, de tipul cartelelor. Um, vreau să întreb dacă în cazul uh, țărilor de jos sunteți împotriva deschiderii și liberalizării pieței furnizorilor de cablu? Pentru că acest lucru ar contraveni ideii de bază promovate de comisie. Uh, am înțeles că prin, a, eh, prin declarația pe care ați făcut-o, uh, în acest sens, ați afectat chiar plasarea pe bursă a unui furnizor. Uh, dumneavoastră ați vorbit apoi de acele no disconnecting strategies, ați ați uh, vorbit despre diferiți campioni în acest domeniu. Uh, domnul von Unzugutenberg uh, se pare că este principal dumneavoastră campion în promovarea agendei digitale și a extinderii internetului. Dar să nu uităm că în Siria și în China um, situația este cu totul diferită. Poate ne informați și în legătură cu situația de acolo. Și apoi, care este situația lui von Gutenberg astăzi? Doamna Nibler. Doamna președinte, vă mulțumesc. Și eu vreau să-i mulțumesc mai întâi doamnei comisar pentru vizita ei și pentru deschiderea, pentru dialog de care a dat dovadă. Doamna comisar, cu siguranță ați aflat că în ultimele luni, în mai multe comisii de specialitate al Parlamentului se desfășoară dezbateri încinse pe tema ACTA Anul trecut, uh, Parlamentul a adoptat uh, o rezoluție în acest sens. Anul, uh, săptămâna aceasta trebuie să votăm avizul nostru propriu pe tema ACTA. Știu că Comisia a transmis Curții Europene de Justiție spre avizare propunerea legislativă. Înțeleg că Curtea Europeană de Justiție va examina pro, uh, propunerea. Uh, acum, uh, fără să-mi spuneți care este procedura care va fi urmată, vreau să știu care este poziția dumneavoastră față de acta. Dumneavoastră sunteți promotoarea agendei digitale, Comisia a adoptat acest acord acta. Sigur că sunt argumente pro și argumente contra din avizul colegei Anders Dotter la punctul 3 se, pot să citesc că are ca scop uh, întărirea uh, certitudinii și siguranței uh, pe piața digitală și, și are ca scop asigurarea neutralizării, ne, neutralității pieței, creșterea competitivității europene și așa mai departe. Am citat aceste lucruri pentru că consider că există mai multe situații de conflict de interese în această informație. Și de aceea vreau să știu care este uh, poziția noastră în acest sens. În al doilea rând, îmi amintesc că există câteva uh, proceduri de uh, încălcare a regulilor de competiție cu mari actori. Uh, ați avut o problemă cu Google, cu Facebook, uh, noi um, am mai participat la uh, am mai contribuit la aceste uh, dezbateri, dar numai tangențial, uh, marginal. Însă există o concentrare a pieței care credem noi că deschide posibilitatea unor abuzuri din ce în ce mai importante. Care este poziția noastră în acest sens? Iar în ce privește cloud computing, cum credeți că se vor poziționa uh, actorii noștri europeni în uh, mediul digital, uh, um, în uh, contextul uh, agendei digitale 2020? Uh, în ce privește uh, telefoanele deștepte, smartphones, cu siguranță că nu-i vom ajunge din urmă pe americani, pe asiatici, dar care, vreau să știu totuși, care este poziția actorilor europeni Eh, ce posibilități oferă, de exemplu, programe de genul eh, Horizon 2020 pentru a eh, crea totuși perspective de succes, de competitivitate pentru pentru europeni, pentru că mă gândesc că există atât companii mari cât și foarte multe IMM-uri mici specializate, hiperspecializate în Europa, care ar putea fi relevante inclusiv pe piața cloud computing dacă ar exista suficiente stimulente. Mulțumesc! Prodi. Mulțumesc, uh, domnul Prodi. Președinte, grazie, signora comisaria. Eu ehm, cred... Mulțumesc, uh, doamnă comisar. Cred că infrastructura va fi de cea mai mare importanță pentru durabilitatea dezvoltării acestui sector. Trebuie să limităm în același timp însă exploatarea resurselor naturale. Și trebuie să trecem la dematerializarea activităților noastre. Numai că aici apare un paradox. Am construit toate aceste rețele, uh, la multe dintre ele existând accesul liber, și ne bazăm în continuare pe uh, posibilitatea de a avea acces la tot felul de informații în mod liber. Deci, practic, ne-am lăsat ghidați de uh, nevoile uh, consumatorilor, care însă implică și resurse, resurse importante. Trebuie să creăm însă conținuturi și nu doar infrastructuri care să susțină uh, un proces de conștientizare în rândul uh, consumatorilor, cetățenilor. Trebuie să arătăm cât de important este ca societatea de azi să se dematerializeze. Și apoi Eh, reluând cele spuse doamne de, eh, de doamna Merkis, avem nevoie de rețele cu adevărat europene și n-ar mai trebui să vorbim despre roaming în Europa. Pentru că de vreme avem roaming, nu avem rețele cu adevărat europene. Mulțumesc, domnul Langen. Ja, ich hab, eh, eine ganz kurze Frage. Am o scurtă întrebare. Eh, puse de colega noastră. Aș fi dorit să știu din partea noastră care este, care este misiunea și activitatea uh, colegului noastră, Carl Theodor von uh, eh, Gutenberg. Iar în ce privește acta, vreau să întreb, ați uh, enunțat uh, rezerve în plan intern uh, în, împotriva acestui acord ACTA. Este important să știm acest lucru pentru că dacă pe viitor nu ne putem baza pe faptul că Comisia va investiga toate rezervele și temele față de astfel de proiecte, atunci trebuie să ne schimbăm noi poziția față de Comisie. prego, comisario, Doamna comisar, vreți să răspundeți, vă rog, la această două rând, a doua rundă de întrebări? Mulțumesc. De ce să nu începem cu ultima întrebare? Am vorbit despre acea strategie No Disconnect. Poate vă amintiți și dumneavoastră, doamnă președinte, am discutat acest lucru și am explicat de ce am cerut avizul unui expert recunoscut în materie, tocmai în acest subiect, o persoană extrem de competentă în ceea ce privește acele rețele conectate, necorectate. Este vorba de un domeniu foarte sensibil în această nouă strategie și cooperez foarte strâns cu doamna Catherine Ashton. Știți bine că ea este foarte implicată în acest dosar și, și suntem convinși că domnul Van Gutenberg uh, va face o figură frumoasă. În sfârșit, uh, lucrăm foarte strâns cu domnia sa. A venit la Bruxelles chiar săptămâna trecută și a fost implicat în reflexia noastră pe marginea acestui dosar. Și când vorbim despre primăvara arabă, știm bine că lucrurile nu s-au uh, rezolvat și știm bine că există regiuni din lume caracterizate de tensiuni. Și știm bine acest lucru. Dar, în acest sens, dânsul folosește propria rețea și rețelele noastre pentru a primi și transmite cât mai multe informații. Numai cheltuielile legate de deplasare îi se decontează, nu are niciun fel de alt comision sau onorarii. Și foarte curând, sper eu, voi putea să vă și spun care este miza acestor întâlniri. Apropo, când vine vorba de Siria, deci nu valul primăverii arabe, ci tocmai opusul său, Siria așadar este un subiect și un domeniu și o regiune foarte importantă pentru noi și știți bine cât de sensibilă pentru noi și în acest sens nu ne limităm numai la oferirea de linii orientative ci chiar mai mult decât atât. Deci, pentru acele firme din domeniul TIC și al internetului, uh, să le orientăm în ce măsură pot să își exercite activitatea uh, fără a sacrifica drepturile omului. În orice caz, Uniunea Europeană este implicată direct în uh, combaterea cenzurii pe internet și alte forme de, de, de încălcare a drepturilor omului și, în orice caz, dacă este să mă refer la portofoliul meu pe cercetare, voi face tot ce este posibil pentru a veni cu mai multe strategii, inclusiv una legată de rețele și uh, internet sigure, trustworthy, deci servicii de internet cât se poate de sigur și sigure și aplicații în acest sens vom vedea în ce măsură vom putea să punem la punct rețele care să nu aibă numai un singur punct de control și în ce măsură acestea pot fi aplicate pe internet, mai ales celor care doresc să încalce regulile și pentru a-i ajuta și pe activiștii în uh, domeniul drepturile omului. Și este foarte clar că eu, domnul Gutenberg și faptul că i-am, uh, l-am rugat să se implice acest lucru, nu regret niciun moment. Cred că face o treabă excelentă. Doamna Nibler a vorbit despre un uh, subiect. Și știți bine doamnă Nibler, că vorbim aici despre autoritățile de reglementare din statele membre. Le-am cerut acestora să-mi dea date legate de switching, de probleme de transfer, de blocaje site-urilor și așa mai departe. Niște întârzieri au fost întârziate, întârziate totuși, însă până la jumătatea lunii mai va apărea un uh, rezultat sau un bilanț al acestor uh, chestionare pe marginea problemei traficului pe internet și atunci voi trage linie și voi vedea în ce măsură trebuie să continuăm. Poate trebuie mai multe linii orientative și ghiduri, poate trebuie reglementări naționale mai stricte, în ce măsură putem să ajutăm consumatorul final. Pentru mine este important să avem nu numai un raport de tip calitativ, ci și unul cantitativ ca să știm mai multe despre ce este de făcut. Da, e bine să vedem ce vom putea face în continuare. În ce privește acta? Doamna Nibler a vorbit despre ea, ca și domnul Lange. Ne ocupăm de acest subiect și împărtășesc temerile exprimate legate de acte legislative care ar submina principiul internetului deschis, open internet. Pentru mine acesta este absolut fundamental. Dar uh, ar fi bine să avem și o definiție a ce înseamnă acest internet deschis, ca să nu vorbim limbi diferite, însă cu siguranță, să știți, contați pe mine, sunt deschisă uh, față de acest subiect, în ce măsură se poate submina principiul internetului, internetul deschis, dar și a se submina stabilitatea și caracterul unic al internetului, lucruri care cu siguranță eu nu le pot accepta uh, și să nu uităm nici caracterul proporțional sau disproporționat al anumitor activități pe internet. Pe de altă parte, uh, Cred că cei care activează pe internet, contributorii de conținut, trebuie să poată să fie remunerați, plătiți în mod decent. Uh, pentru că în caz că uh, nu pot să trăiască din această activitate, ei sunt obligați să renunțe la această uh, activitate pe internet. Deci trebuie să fim atenți. Uh, unii însă uh, fac mulți bani din uh, încălcarea copyright-ului, deci este nevoie în orice caz de a avea numai activități legitime. Ceea ce privește directiva e-commerce, ea este acum implementată de toate statele membre, cele 27, și se impun obligații în ceea ce privește monitorizarea informațiilor transmise de SB. Acta va schimba însă cu siguranță perspectiva, trebuie însă să vedem în ce măsură hotărârea Curții de Justiție va influența lucrurile. Nu putem să ne antepronunțăm. Noi ne punem întrebarea și dacă acta este compatibilă cu tratatele europene, inclusiv cu Carta Fundamentală a Drepturilor Omului. În orice caz, decizia pe care noi vom, o vom lua va trebui să fie hrănită cu toate aceste detalii, inclusiv când va veni momentul hotărârii uh, sau deciziei de către parlamentele naționale în privința ratificării. Domnul Prodi, ne-ați uh, întrebat ceva despre acele smart grids, rețele inteligente. Uh, și aici vorbim, bineînțeles, despre noi oportunități. Da. cloud computing, așa cum am spus și mai devreme, este o oportunitate fascinantă pentru noi. Strategia este în curs de elaborare. Sperăm că ea va fi gata în această vară și, într-adevăr, nu e vorba numai de ceva legat de tehnologie, ci aici apar o grămadă de alte lucruri importante, inclusiv poziția Europei, pentru că trebuie să fim mult mai mult o forță motrice, lideri în acest domeniu al cloud computing, computingului. Nu zic neapărat să fim noi lideri. Nu, tre- nu trebuie să existe neapărat un uh, cloud computing european, propriu-zis, dar nu trebuie să pierdem uh, această cursă. În ceea ce privește internetul deschis, m-am întâlnit săptămâna trecută cu Tim Bennettley și a promis că va veni și el la acea întâlnire a campionilor digitali din iunie, am discutat cu el ce ar însemna un open website. Și în timpul discuției eh, am avut senzația că <laughs> vizităm pagini diferite, dacă pot să spun așa ceva. În orice caz, eh, timpul presează și între timp, evoluțiile despre care am vorbit sunt deja manifeste. Să nu uităm nici uh, situația de criză, criza financiară, criza economică prin care trecem și acest cloud computing poate fi foarte important pentru că poate să conecteze regiuni diferite și așa mai departe, însă trebuie să ne asigurăm și aici că datele se cât se poate de sigure și protejate. Și în final, dacă îmi permiteți, o observație. Toate lucrurile despre care vorbim acum trebuie să fie finanțate, trebuie să existe investiții, cercetare, inovare, uh, și cred că a tăia bugetul la cercetarea inovare este poate cea mai proastă decizie pe care o poți lua. Și vom vedea în perioada următoare la ce putem să ne așteptăm. Și un anumit tip de cercetare chiar trebuie să fie reliefat când vine vorba de universul digital. Însă nu trebuie să uităm nicio clipă ce potențial enorm de creștere prezintă internetul, servicii, produse, tehnologii. Toate acestea însă necesită infrastructuri. Și m-am întâlnit cu investitori potențiali și am discutat acest lucru chiar și cu colegi din Parlament. Este important să avem un caracter previzibil, dar și coerent al tuturor acestor evoluții, iar investitorii ne spun tot timpul același lucru. Suntem interesați de a finanța aceste bunuri, până la urmă, care sunt infrastructurile, asta este clar, însă eh, dorim ceva cum ar fi și gar- o garanție, o garanție legată de conținut. Știți bine că conținutul există deja, este foarte clar, el însă va fi extins. Întrebarea se pune cât de multă coerență putem să oferim. Și la un moment dat, când mandatul meu se va sfârși, încă, încă mai am timp, am ajuns de pe la jumătatea mandatului și mă așteaptă lucruri extraordinare de re- rezolvat. Investitorii își doresc o predictibilitate în sensul că își doresc ca lucrurile să nu o ia de la capăt după terminarea acestui mandat. Trebuie deci să îi le dăm asigurare acestor investitori că există o continuitate și nu schimbări bruște în uh, acest uh, domeniu al investiției în infrastructuri, pentru că riscurile există. Ei uh, își pot, uh, de exemplu, propune să aștepte să diverseze, însă noi nu ne putem permite acest lucru și tocmai avem aceste parteneriate public-privat și ceful și acest program ne arată sau arată că noi suntem dornici să existe astfel de investiții și ar fi la fel de logic ca și Parlamentul să dea exact același mesaj către părțile interesate, iată în ceea ce credem, iată ce dorim să, să se facă, să se investească, iată ce îmi doresc eu personal, să avem mesaje cât se poate declare pe toate aceste dosare. Vă mulțumesc! Grazie da parte di tutti noi al Mulțumim foarte mult, domnule comisar, și la revedere!